przewodniczący! Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, please take your seat. Dragi colegi, domnilor și domnilor, vă rog să vă așezați. Vznaviam sesie. Otwieram sesie przerwaną w dniu 17 czerwca Deschid sesiunea care a fost închisă pe 17 iunie 2010. Procesul, procesul verbal al reuniunii, al sesiunii din iunie 2010 și textele adoptate atunci sunt la dispoziția dumneavoastră. Există comentarii? Nu văd să fie. Atunci procesul, procesul verbal se consideră adoptat. Aș vrea să vă spun pe scurt că în această dimineață m-am întors dintr-o vizită oficială în Rusia. Aceasta a fost prima vizită a președintelui Parlamentului European în Rusia în ultimii 12 ani. La Moscova m-am întâlnit cu președintele Medvedev, cu președintele Dumei Boris Krizlov, cu președintele Consiliului și, pentru, și cu ministrul pentru afaceri externe. Am vorbit despre relațiile între Uniunea Europeană și Rusia ca parte din uh, modernizarea acestora și negocierea unui nou acord între Uniunea Europeană și Federația Rusă. De asemenea, am abordat și alte chestiuni, printre care și drepturile omului. M-am întâlnit și cu reprezentanți ai societății civile, inclusiv ai organizației Memorial, care au câștigat premiul Saharov în 2009. În decursul șederii mele am uh, aflat că a escaladat situația în disputa gazului între Belarus și Rusia. Am exprimat preocuparea noastră, îngrijorarea noastră și am făcut apel la părți să își respecte obligațiile contractuale cu privire la livrările de gaz către Uniunea Europeană. De asemenea, am spus că ar trebui să existe clauze relevante în contractele dintre Rusia și Belarus care să garanteze furnizările de gaz către Uniunea Europeană garantarea acestora este foarte importantă pentru noi. De asemenea, Comisia și Consiliul analizează această situație. Poate că reprezentanții celor două instituții ar putea să ne uh, ofere informații noi cu privire la această situație în timpul sesiunii. Știu că situația este, schimb, este în schimbare, fiecare oră aduce noi informații în această dispută. Dragi colegi, vreau să vă informez că membrii delegației Parlamentului Indonezian sunt în galeria vizitatorilor și vreau să îi le urez bun venit, mai ales excelenței sale Kemal Aziz Tambolel. Delegația Indoneziei este alături de noi în urma reuniunii adunării interparlamentare Uniunea Europeană-Indonezia. După cum știți, Indonezia are o societate în dezvoltare cu o economie care joacă un rol important, mai ales în asociația ASEAN. Aceasta a fost prima țară cu care Uniunea Europeană a semnat un acord de parteneriat și colaborare în anul 2009. Îmi face o mare plăcere să îi salut și să le urez bun venit în mijlocul nostru. Următorul punct asupra căruia vreau să vă informez, domnul Mike Natras a părăsit rândurile grupului Europa Libertății și Democrației, FD, din 23 iunie 2010, va fi în rândul membrilor neînscriși autoritățile competente din țările de jos mi-au informat că domnul Luis Bontes a fost înlocuit de domnul Lucas Hartong și că doamna Janine Hannes Plaschert a fost înlocuită cu domnul Jan Mulder din data de 22 iunie 2010, așadar de ieri. Urez bun venit celor doi noi colegi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 Nu văd niciunul. Atunci aceste nominalizări se consideră adoptate. Declarația scrisă 29 pe 2010, prezentată de Tiziano Moti și Ana Zaborska, cu privire la crearea unui sistem european de alertă rapidă împotriva pedofiliei și autorilor Uh, de hărțuire sexuală a fost semnată. Așadar, îi uh, felicit pe colegi. Conform articolului 123 din regulament, declarația va fi publicată în uh, textul acestei sesiuni, împreună cu numele semnatarilor, în procesul verbal al acestei sesiuni. Următorul punct pe ordinea de zi reprezintă el reprezintă declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la concluziile Consiliului European care a avut loc pe data de 17 iunie 2010. Vreau să urez bun venit în mijlocul nostru președintelui Consiliului European și președintelui Comisiei Europene. Stimați domni, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vom începe dezbaterea în curând. Înainte să facem acest lucru, îl vom asculta pe domnul Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European. Aveți cuvântul, domnule. Mr. President of the European... Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei Europene, dragi colegi, aceasta a fost prima întâlnire a Consiliului European de când am devenit președintele Consiliului prima astfel de întâlnire care nu a fost dominată de o urgență imediată.